Right. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Dacă putem adopta ordinea de zi, spunându-vă că la punctul 4 am să fac o scurtă prezentare a, a uh, trilogurilor și evenimentelor și am să vă dau unele informații în ceea ce privește lucrările grupului pentru drepturi de proprietate intelectuală și copyright. Vedeți că am încercat să fac ceva cu telefonul asta pentru că am primit aceste noi coduri de bare care vă dau acces la documentele de ședință dacă le scanați cu telefonul. Dar nu merge chiar întotdeauna sistemul ăsta. Ca de obicei, uh, cu sistemele digitale, prima și prima dată trebuie să le faci să meargă. Oricum, uh, toate notele de ședință sunt online ca să continuăm să lucrăm fără să consumăm hârtie. și, și răspunsul uh, privind piața uh, unică digitală va fi tot în format digital, online, pe e-meeting și uh, găsiți tot online în cea mai recentă versiune a newsletterului. Și Mâine ne vom uh, ține reuniunea în 4Q1, în sala 4Q1, nu aici, în sala aceasta. Și când mă uit la această fotografie, mă bucur foarte mult că s-a ales fotografia aceasta, că este vorba de deplasarea pe care am făcut-o noi și mulțumim membrului onorific care a făcut fotografia. Sunteți de acord să adoptăm uh, procesul verbal de ședință de data trecută? E în ordine? Se adoptă? Rapid, câteva informații în ceea ce privește trilogurile privind instalațiile cu gaz, PPA-urile, am încheiat trilogul pe toate chestiunile rămase deschise, pe toate aceste trei dosare și vreau să mulțumesc foarte mult domnului Antonio Lopez, lui Catherine Steiner și, și eu am făcut multe eforturi pentru aceste dosare. Mulțumesc mult și raportorilor din umbră, toate aceste chestiuni se leagă de siguranța multora dintre cetățenii pe care îi reprezentăm noi, siguranța lor acasă, la locul de muncă, în timpul liber și asta înseamnă că am repus standardele la locul lor. Și suntem de acord să simplificăm și să actualizăm normele de siguranță. Am dorit și o actualizare în ceea ce privește lucrările grupului de lucru pentru uh, drepturi de proprietate intelectuală. Catherine a participat la lucrările acestui grup. Uh, Catherine, îți dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. A mai fost uh, un coleg din comisie prezent împreună cu mine și s-a discutat despre accesibilitatea și disponibilitatea operelor uh, uh la nivel transfrontalier. Și cred că ceea ce m-a frapat pe mine în dezbatere a fost uh, discutarea uh, modelelor existente de afaceri, realitatea digitală în care trăim, nu este ceva ce este uh, recunoscut 100% de cei pe care îi reprezentăm Uh, în ceea ce privește noile propuneri legate de copyright, vom avea o nouă dezbatere și s-a extins termenul. Noi credeam că o să terminăm până acum, dar sunt chestiuni complexe la mijloc și cu siguranță se va continua lucrul până la sfârșitul anului. E foarte utilă dezbaterea, dar arată în același timp că sunt unii stakeholderi care dacă nu acceptăm realitatea digitală, este posibil să um, ajungem într-o situație în care pirateria să fie chiar mai uh, răspândită Cred că am simțit și o oarecare frustrare în privința acestei dezbateri și am fost puțin dezamăgiți. Dan Dalton. Yeah, I mean, I think I, I just agree totally with everything. Da, și eu sunt cu totul de acord cu cele spuse de Catherine. Din punctul meu de vedere, discuția a fost chiar foarte dezamăgitoare, pentru că am avut impresia că suntem vreo 10 ani în urmă, în trecut, în loc să ne uităm înainte. Și cred că, așa cum spunea uh, Catherine, uh, sunt, uh, nu sunt încă suficient de deschiși stakeholderii, ci preferă noile, vechile modele de afaceri. și cred că o să mai dureze până să ajungem la un consens. În regulă, o să mai dureze, dar comisarul de resort ar trebui să facă o, un anunț în decembrie, dacă nu mă înșel. Următorul punct pe ordinea de zi raportul cu titlul Către un regulament în, pentru o piață internă îmbunătățită. Aici avem uh, domnul raportor Van Posut. Am avut un al doilea termen stabilit pentru acest raport, uh, pentru că raportul și studiul pe care l-am cerut au apărut destul de târziu și am vrut să dăm oamenilor ocazia să poată transmite amendamente legate de chestiuni care apar în studiul respectiv. Și am să rog uh, raportorul să explice care este stadiul uh, lucrării și apoi vom asculta intervențiile din sală. Dau cuvântul lui Analin. Mulțumesc foarte mult, Vicky. Raportorii din, um, uh, raportorii din umbră, stimați colegi, astăzi ne întâlnim pentru a doua oară pentru a discuta amendamentele transmise după uh, ce a apărut studiul cerut de grupul nostru. A fost un proces puțin mai dificil decât m-am așteptat eu inițial. Raportul ar fi trebuit votat în comisie mai devreme, dar am avut un al doilea termen pentru amendamente, ceea ce înseamnă că suntem în urmă cu calendarul, dar sper eu că mâine, în cursul sesiunii de vot vom putea încheia și acest document. Aș vrea să profit de ocazie să mulțumesc tuturor uh, care au trimis amendamente sau care au venit cu sugestii în cursul dezbaterii și prezentării amendamentelor de compromis. În dimineața aceasta a avut loc o reuniune a raportorilor din umbră pentru a discuta o serie de chestiuni importante Cred că am reușit să lucrăm foarte eficient și sper eu că vom avea un text care să se bucure de sprijin larg. Așa cum am spus și data trecută, pentru mine este important să avem un raport care să vină să îmbunătățească reglementarea pieței interne și trebuie să știm foarte bine ce vrem să realizăm și cum vrem să ne atingem obiectivele. Principiul subsidiarității, analiza impactului, consultările cu stakeholderii, toate aceste chestiuni, plus punerea în aplicare a legislației și alte chestiuni sunt puncte cheie care ne interesează și sper că Comisia IMCO va putea să arate clar cetățenilor că dorim să atingem un standard cât mai înalt de calitate al legislației europene, care să fie aplicabilă în mod eficient și să nu ducă la frustrări. În a doua rundă de amendamente eu n-am uh, înaintat amendamente și am să Mulțumesc uh, cu precădere uh, a, uh, două, două persoane vor primi mulțumiri din partea mea, asistentul meu și uh, consultantul ECE. Și acum am să las pe ceilalți să intervină. Mulțumesc. Da, cred că procesul a fost foarte bun. Vreau să mulțumesc uh, raportoarei. Cred că a ajuns la un rezultat bun și PPE va sprijini toate amendamentele de compromis. Vreau să subliniez că este un raport foarte important pentru că uh, exact uh, acesta este conceptul de piață unică, să fie mai simplă, mai Uh, puțin birocratică, mai eficace și mai ușor de pus în aplicare în viața reală, de pus în aplicare ușor de către companii, de către cetățeni. Așa că noi trebuie să facem în așa fel încât piața unică europeană să aibă valoare adăugată, să aibă o eficiență crescută. Sunt unele elemente din etapele de legiferare pe care nu le-am inclus pentru că uh, riscam să avem un text și mai lung. Ne-a interesat guvernanța pieții unice, adică acele instrumente care să pună în aplicare piața unică și am încercat să nu redeschidem discuția pe anumite amendamente. Uh, așa cum spune și studiul, trebuie să încercăm să creștem gradul de conștientizare și uh, să încurajăm implementarea legislației privind piața unică, atât de către cetățeni cât și de către întreprinderi. Vă mulțumesc foarte mult! și vă pot uh, asigura de sprijinul PPE pentru acest uh, raport. Uh, Mulțumesc pentru, mai întâi pentru mm, reuniunile interesante de lucru la acest raport pe care le-am avut. Um, de la început am considerat că se dădea prea multă importanță elementelor negative legate de legislație și cooperarea europeană și nu știam foarte bine cum putem ameliora legislația pentru piața internă. Lucrurile au evoluat um, la raport, dar încă grupul SCD are anumite preocupări. Credem, considerăm că toată chestiunea legată de placarea cu aur, dezbaterea legată de aceasta, eu nu, <laughs> e un cuvânt, un termen cam ciudat. Nu vreau să spun că, ea, că acest fenomen este neapărat negativ. Cred că statele membre trebuie să aibă ocazia, să, să, posibilitatea să meargă mai departe cu această legislație dacă este în interesul cetățenilor lor. Dar Um, dacă avem obiective specifice pentru reducerea birocrației, uh, aceasta poate fi o problemă, pentru că se vorbește despre povara administrativă în general, nu doar povara administrativă um, care nu este necesară, pentru că uneori poate să fie uh, să existe dificultăți administrative, dar în interesul societății. Um, deci uh, trebuie să fim atenți cum introducem aici și cum evaluăm lucrurile din punctul de vedere al uh, principiului subsidiarității. Comisia trebuie să verifice dacă subsidiaritatea este respectată întotdeauna. Trebuie să facă acest lucru conform tratatului. Uh, nu doresc acest raport uh, să sune ca și cum nu am dori legislația europeană în acest uh, domeniu. Deci, grupul SD încă nu știe cum își va um, cum va vota mâine în funcție de modul în care vor fi adoptate sau nu amendamentele noastre. Avem anumite compromisuri, um, pe unele le sprijinim, deci vom vedea cum merge votul mâine. E important să transmitem semnalele corecte. Și doresc să subliniez de asemenea faptul că dezbaterile pe care le-am avut în timpul procedurii, în timpul muncii la acest raport, uh, au permis dosarului să evolueze în direcția cea bună și mă bucur. Mulțumesc. Ola Tones. Mulțumesc. Ola Tones din partea liberalilor. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, uh, domnule raportor, și doresc să mulțumesc colegilor sunt absolut de acord cu ceea ce a spus Anne-Marie și anume că este un raport foarte important pentru că E vorba de ameliorarea regulamentului privind piața unică pentru ca aceasta să funcționeze și mai bine. Am avut uh, dezbateri amănunțite în acest raport și doresc să mulțumesc, doamne raportor, pentru acest lucru și doresc să-i mulțumesc și pentru eforturile foarte mari făcute pentru a concilia diferitele poziții ale grupurilor politice. De la primele dezbateri din aprilie am făcut progrese mari și acum cred că există un um, teren comun de înțelegere pentru a să sprijine cât mai multe grupuri acest raport. Da. După finalizarea reuniunii raportorilor din umbră în această dimineață, unde s-au uh, examinat ultimele compromisuri. Eu aș dori să retrag trei amendamente ale grupului ALDE. E vorba de eliminarea alineatelor 3, 4 și 6. Amendamentul 135, 137 și 140. Retrăgând aceste amendamente, sper că compromisurile vor fi adoptate. Am însă încă o preocupare pe care trebuie să o menționez aici. Sau vom vota pentru raport care tot al negocierilor, dar trebuie să recunosc și spuneam acest lucru încă din aprilie, la primele negocieri, că încă avem dubii mari dacă la jurii dacă Comisia Jurii va lăsa raportul să ajungă în plenară sau nu. Pentru că în multe aliniate se abordează chestiuni de competența exclusivă a Comisiei Jurii și trebuie să subliniez acest lucru înainte ca raportul să fie adoptat în Comisia IMCO. Mulțumesc foarte mult! Thank you for making that so... Vă mulțumesc că ați spus acest lucru foarte clar uh, și mm, vom votam compromisurile, deci, pentru aceste aliniate. Mulțumesc pentru clarificări. Denis Tion este um, raportat din umbră de la GUE. Nici Ivo de la Versi nu e prezent. Cine mai dorește să ia cuvântul? Maria Grapini. Mulțumesc, doamna președintă trebuie să spun că acest raport m a preocupat foarte mult și cred că este foarte important uh, Uh, cum îl gândim pentru că e vorba de îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice și în fond comisia noastră de piață unică de piața internă se ocupă. am depus mai multe amendamente și mulțumesc raportoarei și raportoarelor din umbră și colegei Christel. câteva au fost cuprinse în compromisuri nu toate evident însă eu vreau să ridic aici o problemă din perspectiva uh, generală din perspectiva a ceea ce cred eu că trebuie să conțină uh, un uh, raport privind îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice. nu am găsit și de aceea mi am și permis să fac un amendament amendamentul o sută treizeci și trei nu am găsit nicio referire la uh, ce înseamnă relația pieței interne cum legiferăm noi în interiorul pieței interne încât să asigurăm o concurență corectă și loială în relația cu piețele non europene. Uh, eu am ridicat de mai multe ori această problemă pentru că o primesc zi de zi de la uh, industriașii europeni de la imm urile din europa care se confruntă cu foarte multe probleme uh, din punct de vedere al concurenței loiale în piața internă dar cu produse din piața externă a uniunii europene și m aș bucura dacă acest amendament formulat va putea să treacă. Cristel a ridicat de asemenea un lucru important că nu trebuie să spunem în general costuri ci trebuie să spunem dacă sunt costuri inutile sau costuri suplimentare care grevează asupra ă, până la urmă prețului de cost al produsului și de aceea eu la amendamentul o sută șaizeci și nouă am subliniat că vorbim de costuri suplimentare deci să vorbim de niște costuri suplimentare pentru că altfel sunt niște costuri necesare și și cred că e bine să, distingem aceste două tipuri de costuri și sigur în același timp la unul din amendamente amendamentul al meu o sută cincizeci și trei la un paragraf din rezoluție mi am permis să fac acest amendament pentru că deseori găsim așa cum este prevăzut și aici amendamentul meu este o sută cincizeci și trei în care uh, formularea era că mă rog uh, se relevă faptul că pentru a fi utilizate în mod eficace evaluările impactului ar trebui să se bazeze pe dovezi solide punct. eu cred că dovezile sunt solide dacă sunt verificabile și cuantificabile pentru că altfel cum dovedesc că acele dovezi sunt solide dacă nu am pârghie și nu adăugăm și acest cuvânt verificabile pentru că uh, de a lungul muncii mele în industrie am constatat în multă legislație Uh, puse lucruri care nu puteau fi verificate în practică. Uh, pe ansamblu eu cred că noi trebuie să ne luptăm jurii să accepte acest uh, raport al nostru pentru că este important să îmbunătățim legiferarea în domeniul pieței unice și eu cred că amendamentele le am citit pe toate sunt multe aproape două sute de amendamente s a muncit mult mulți colegi din toate grupurile au trimis amendamente și eu cred că e un raport de mare importanță pentru comisia noastră. mulțumesc. Would anybody else like to... Mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul acestei dezbateri? We will be voting tomorrow. So... Votăm mâine. Deci, amendamentele de compromis sunt aproape finalizate, nu-i așa? Dacă observațiile doamnei Grapini urmează să fie incorporate în amendamente de compromis, trebuie să fie incorporate cât de repede. Aneli, nu am nimic de substanță de adăugat. Vom vedea ce putem face cu observațiile dumneavoastră în cooperare cu ceilalți raportori din umbră, nu pot să decid singură și uh, aștept cu plăcere votul de mâine. Așa cum am spus uh, în discursul meu inițial, eu cred că este foarte important ca Comisia IMCO să transmită un semnal foarte clar că și noi dorim o mai bună reglementare. Mulțumesc! Brilliant. Perfect. Atunci trecem mai uh, departe. Vom vedea cum va decurge votul de, mâine. De mâine. Facem o pauză. Este o problemă cu microfonul doamnei președinte care se stinge și nu se mai aude. Why does this microphone keep switching itself? De ce se tot stinge acest microfon, întreabă <laughs> doamna președinte? Pentru că l-am acoperit cu ceva. Dar nu e deloc ușor pentru că eu sunt dreptace și microfonul e în stânga și mi se spune că trebuie să folosesc acest microfon. Uh, invitații au venit sau mai așteptăm puțin? Așteptăm 10 minute ca să vină toată lumea. Mulțumesc!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

încet atunci. him Okay, um, ladies and gentlemen, I think we should. Doamnelor și domnilor, cred că trebuie să începem. Aș, dacă cineva poate să anunțe raportorul pentru punctul 7 că s-ar putea să abordăm punctul mai devreme pentru că suntem în avans. Acum vom asculta o prezentare a Comisiei în legătură cu codul VAMAL european. E vorba de actul de, proiectul de act delegat privind codul VAMAL al Uniunii Europene. Pe 21 august um, s-a transmis uh, informarea Parlamentului și Consiliului, respectând vacanța de vară care s-a terminat pe 20 august. Nu știu cine a hotărât acest lucru. Um, și de atunci <laughs> a început numărătoarea inversă, pentru că uh, acest act delegat va intra în vigoare doar dacă Parlamentul sau Consiliul nu au exprimat obiecții într-un termen de două luni, adică până pe 21 octombrie. Și dacă exprimăm obiecții, urmează încă două luni de discuții. Până acum niciun grup politic nu uh, a spus că ar dori să pună o obiecție și în e de pe 2 decembrie, domnul Juvan, care a fost raportor pe acest dosar, a recomandat uh, raportorilor să uh, sprijine, să adopte acest act. a spus că în legătură cu anumite puncte Comisia nu a fost suficient de ambițioasă pentru că a trebuit să facă anumite concesii. Doresc să mulțumesc domnului Juvan pentru tot ceea ce a făcut uh, pentru acest dosar și pentru faptul că a spus că în, din anumite, anumite puncte de vedere Comisia nu a fost suficient de ambițioasă și că s-ar fi putut face mai multe. Dar știu că uh, s-a lucrat uh, din greu la acest dosar. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantei Comisiei, Suzanne de la, de la DG Taxud. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru introducerea subiectului. După cum știți, codul Vamal al UE a fost adoptat de Parlamentul și Consiliul în octombrie 2013 și a intrat în vigoare pe 13 octombrie 2013, dar prevederile se aplică doar de la 1 mai 2016 și au obiectivul modernizării codului Vamal și crearea unui, unor condiții egale Uh, prin proceduri și procese mai standardizate care să fie aplicate la fel în cele 28 de state membre. Unul din principalele motive pentru care codul VAMAL al UE a fost adoptat a fost tocmai pentru a se aplica um, procese armonizate uh, în toate statele membre, deci uh, procese standard pentru a asigura condiții egale. Pentru a pune în aplicare codul VAMAL, să trebuie adoptat un act delegat și un act de punere în aplicare la timp, deci înainte de intrarea în vigoare a codului VAMAL pentru a se da suficient timp statelor membre și pentru a se forma actori interesați din domeniul um, uh, comerțului, pentru a lăsa să se pregătească. E vorba de actualizări legate de um, folosirea unor sisteme informatice la nivelul Uniunii, dar și în multe cazuri în statele membre. Deci sistemele naționale trebuie uh, să fie adoptate și um, diseminată și um, metodele comerciale trebuie să se adapteze de asemenea. Comisia a adoptat pe 21 iulie acest proiect de act delegat și a fost transmis Parlamentului și Consiliului și astfel a început perioada de două luni de examinare. Doresc să subliniez faptul că am implicat îndeaproape parlament, reprezentanții Parlamentului European uh, în elaborarea actului delegat. Uneori au participat la reuniunile grupului de experți și am comunicat toate versiunile precedente ale actului delegat Parlamentului. Am avut reuniuni cu eurodeputați, cu și domnul Juvan sau deputați, domnul Juvan și actori interesați pentru a explica regulile și pentru a discuta unde putem să fim mai ambițioși și să explicăm în anumite cazuri de ce nu putem fi mai ambițioși. Domnul Juvan a spus și are dreptate că a trebuit să facem anumite concesii și în anumite cazuri nu am fost suficient de ambițioși. Din păcate, Um, Așa cum se întâmplă în cazul tuturor actelor delegate de la Comisie, um, trebuie să se ajungă la un compromis între pozițiile statelor membre pentru a găsi o soluție care să poată să fie aplicată la fel în toate cele 28 de state membre. Și pentru a permite fluxuri comerciale funcționale. Deci, de aceea n-am putut întotdeauna să fim așa, atât de ambițioși cum ar fi dorit anumite state membre sau um, așa de ambițioși cum am fi dorit uh, mm, ar fi dorit actorii interesați în domeniul comerțului. Bineînțeles, obiectivul a fost simplificarea comerțului. Nu am putut să mergem atât de departe cum ar fi dorit unii, dar procesul este în evoluție. Considerăm că vom continua să colaborăm cu statele membre și cu Parlamentul și cu uh, cei din domeniul comercial pentru a merge mai departe, pentru a continua să simplificăm procesele și procedurile și de aceea am lansat deja un uh, grup care să lucreze pe, la proceduri simplificate cu participarea reprezentanților statelor membre, dar și actorilor um, interesați din domeniul comerțului. Pentru a găsi cel mai bun echilibru între control și protecție pe de o parte și simplificare și facilitarea comerțului pe de altă parte tocmai pentru a depăși o abordare bazată pe tranzacții la, un, uh, la o aprobare, uh, la o abordare um, care să avantajeze sistemul. Deci, um, de această dată, poate nu am făcut suficiente progrese, dar în următorii 5 ani, cu siguranță, vom face și alte progrese. De ce spun în următorii 5 ani? Pentru că majoritatea prevederilor care au fost destul de greu de finalizat depind de disponibilitatea sistemelor IT informatice. Acestea trebuie să fie create, dezvoltate în uh, etape și sistemele complete sau toate sistemele necesare pune, pentru punerea în aplicare a codului verbal al UE vor fi disponibile doar la sfârșitul lui 2020. Și până atunci sau vom, vom reuși să facem mai multe, atunci vom fi reușit să avem proceduri simplificate și funcționale. O întrebare pe care o puneți probabil va fi legată de diferențele dintre actul delegat actual și versiunile precedente pe care le-am transmis de asemenea Parlamentului. Serviciul juridic a examinat acest proiect de act delegat pentru a se asigura că totul este legal. Ideea este să se alinieze textul cu toate condițiile legate de formulare și astfel s-au eliminat anumite liniate și anumite prevederi în anumite cazuri pentru că nu aveam mandat și um, în alte cazuri pentru că anumite, provocări, anumite prevederi reprezentau duplicate cu um, prevederi din codul VAMAL. În paralel cu actul delegat, lucrăm și la actul de punere în aplicare, care este în discuție cu statele membre în momentul de față și aș spune că discuțiile sunt într-un stadiu destul de avansat pentru a ne asigura, pentru că acesta este unul dintre obiective, deci pentru a ne asigura că ambele acte, actul delegat și actul de punere în aplicare, să fie publicate, bineînțeles în cazul actului delegat doar după ce Parlamentul și Consiliul vor a uh, pleca și actul de punere în aplicare după acordul statelor membre, dar sperăm că sau dorim ca cele două acte să fie publicate împreună. Uh, sunt sigură că veți fi de acord cu mine că pentru cei care nu sunt experți în domeniul vamal și chiar pentru experții în domeniul vamal nu e uș- deloc ușor de înțeles prevederile din actul delegat fără a avea acces la actul de punere în aplicare și la codul vamal. I think during the discussions uh, we had, uh... Ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut, am notat că anumite dintre prevederi care au provocat îngrijorări în rândul factorilor interesați erau mai degrabă acelea care se refereau la sistemul de culegere a anumitor date și disponibilitatea acestor date. Și în acest sens, pot să spun că noi am încercat să ne asigurăm că doar acele date care sunt într-adevăr necesare vor fi solicitate. Și am încercat de asemenea să ne asigurăm că există o perioadă de timp suficientă, o perioadă de timp necesară pentru adaptare, pentru că știți că există diferite discuții Uh, în ceea ce privește aceste, acest sistem de colectare a datelor și la nivel de Uniunea Europeană am început aceste discuții încă din 2002 după atacurile din 11 uh, septembrie și am încercat să ne asigurăm că și acest cod VAMAL va fi funcțional și va continua să existe și în alte țări la nivel internațional va fi uh, ținut, luat în considerare și la nivel de organizații internaționale, eventual și în Statele Unite. Și în acest sens am încercat să ne aliniem anumite prevederi referitoare la colectarea datelor cu anumite cerințe la nivel internațional. Însă, aceste date suplimentare nu vor fi solicitate în domeniul comercial înainte de a avea la dispoziție un sistem informatic uh, corespunzător. Deci, nu vor fi colectate până la finalul anului 2019 și în anumite cazuri de-abia în 2020, în momentul în care ultimele sisteme informatice vor fi uh, pe deplin funcționale. Și în final aș dori să asigur membrii Parlamentului și evident și statele membre și uh, uh factorii interesați la nivel comercial că e vorba de un proces în curs de derulare. Deci, vor exista evoluții ulterioare în materie de simplificare și, pe de altă parte, este foarte clar că odată ce vom vedea cum anume tot acest sistem funcționează în practică, vom avea cu siguranță posibilitatea să continuăm munca, să preluăm eventuale îngrijorări exprimate de factorii interesați și de statele membre și dacă e nevoie să modificăm această legislație, vom face acest lucru, așa cum am făcut de altfel și cu alte ocazii în trecut, pentru că, evident, comerțul evoluează, sistemele informatice evoluează, uh, mediul de afaceri se schimbă și e nevoie, deci, de o actualizare permanentă a legislației vamale și, evident, trebuie să continuăm această muncă. Ieri am uh, avut ocazia să particip la un grup de lucru la Consiliu și unul dintre statele membre, unele din statele membre au spus că e un pachet bun, așa cum este el prezentat acum, dar că e foarte clar că ar fi putut să mergem și mai departe, însă asta va fi o etapă ulterioară într-un proces în curs de desfășurare. Mulțumesc! Can, can I just ask? Doamna președinte, Comisia, înainte de a începe întrebările, eu mă așteptam la o prezentare din partea Comisiei în ceea ce privește actul delegat. Și aceasta este o declarație oficială, formală? Nu sunt sigură că um, această declarație mă și ajută să înțeleg ce și cum uh, stă situația referitor la actul delegat. Deci, am înțeles că doriți să avem un proces mai simplificat, deci ceea ce înseamnă că până în 2020 vom avea un nou sistem informatic, da? Let's take some, some statements from the foarte bine, acum să dăm ocazia și deputaților să intervină. Sincer, nu sunt convinsă că am înțeles și mai bine exact ceea ce faceți noastră, care este munca uh, desfășurată la comisie. Din această declarație n-am înțeles și mă așteptăm la un alt tip de declarație, de prezentare din partea comisiei. Um, we're going to take a list of speakers. Și acum oratorii care doresc să se înscrie la cuvânt. Doamna Tonez va vorbi, domnul Filip Juvan, Dan Dalton, Maria Grapini, Virginie, care este raportor din numărul din partea socialiștilor. I can only read a statement that Philip... Nu pot decât să vă citesc declarația pe care Filip Juvan ne-a trimis-o, având în vedere că a trebuit să participe la o altă ședință referitor la piața unică digitală. Deci, e, îi pare foarte rău că nu a putut fi prezentă, însă așteaptă o versiune finalizată a codului VAMAL și al actului delegat din partea Comisiei și acest document final este rezultatul unor compromisuri între diferite, factori interesați, direcțiile generale de la Comisie și statele membre. Și Comisia Europeană a făcut anumite concesii. Spre exemplu, foarte multe liste de reguli au fost uh, eliminate din text, ceea ce corespunde, de fapt, cu ceea ce a cerut marea majoritate a agenților comerciali. Apoi, uh, pe anumite puncte, Filip Juvan e de părere că, de fapt, Comisia nu a fost suficient de ambițioasă și subliniază faptul că Trebuie neapărat să facem tot ce ne stăm putință pentru a găsi o abordare echilibrată, pe de o parte, pentru a crea condițiile, pentru a spări concurența și pentru a facilita comerțul în Europa. În același timp, însă, pe de altă parte, trebuie să spărim siguranța și codul uh, actual a fost adoptat în 1992. Deci, este absolut vital să-l modernizăm și să schimbăm acele prevederi pentru a le adapta mediului actual de afaceri în care comercianții operează astăzi. Și Filip subliniază acest lucru, uh, pune accentul pe acest lucru. Mai mult decât atât, trebuie să fim conștienți de faptul că orice întârziere substanțială în adoptarea actului delegat va necesita uh, și modificări ale codului VAMAL, tocmai pentru a putea amâna intrarea sa în vigoare. Iar asta, în principiu, s-ar prevede, ori această intrare în vigoare este prevăzută pentru 1 mai 2016. Și acest lucru s-ar putea să pune probleme, să fie un subiect delicat, pentru că ultima dată când s-a dorit o modernizare a codului VAMAL, e bine, această încercare a eșuat atunci. Și o astfel de amânare s-ar putea Uh, să nu ne ofere posibilitatea să avem un cod modernizat. După aproape un, un an de zile de negocieri dificile, după foarte multe întâlniri și ședințe, după acele contacte formale și informale între echipa noastră de negociere și, și, și raportorii din umbră și serviciile comisiei și toți factorii interesați, Filip Juvan recomandă acum o abordare, o adoptare rapidă a acestui text din partea Parlamentului European. Consiliul de asemenea este pentru această ultimă versiune a actului delegat și uh, în zilele ce vor urma își va exprima acordul pe marginea acestui text, iar PPE-ul susține această adoptare, spune domnul raportor Filip Juva. Mulțumesc foarte mult! Și putem folosi timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a pune eventual și întrebări. Virginie. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, uh, Vicky. E adevărat că e un pic frustrant în momentul în care te uiți la document și vezi uh, dimensiunea lui și vezi actul delegat și timpul necesar pentru a redacta un astfel de document, să fii așa, să ai o prezentare atât de succintă, atât de un rezumat. E păcat, Acum, aș vrea să salut munca depusă de raportor și de ceilalți raportori din umbră, care a fost o muncă destul de îndelungată, o muncă inedită, pentru că a trebuit să pregătim acest act delegat. Vreau să mulțumesc colegilor, deci, pentru munca depusă, pentru eficacitate și pentru spiritul uh, de cooperare și vreau să mulțumesc și comisiei, pentru că munca aceasta în amonte a implicat foarte mulți actori, Parlamentul European, diferitele părți interesate, tocmai pentru a pregăti acest document. E un document voluminos. Și deci această muncă de pregătire în amonte a dus la un grad sporit de acceptare a documentului. Și e destul de neobișnuit. Putem aprecia acest lucru. E păcat, pentru că a fost o muncă foarte grea pentru raportor, pentru raportorii din umbră, dar e adevărat că ceilalți colegi de la IMCO poate nu știu exact, pentru că e vorba de sute de pagini. Ar fi fost bine să fi avut o, un fel de rezumat mai detaliat care să ne explice exact care a fost munca depusă concret. Oricum, mulțumesc Comisiei pentru această muncă foarte interesantă, ce va putea fi utilizată și cu ocazia altor acte delegate. Și aș dori să mulțumesc și tuturor celor care au intervenit, factorii interesați, care au participat la ședințele numeroase de lucru. E vorba de o muncă colectivă, interesantă și care are niște rezultate pe care le putem saluta astăzi în mod favorabil. Și cred eu că putem adopta acest proiect de act delegat așa cum ne-a fost propus. Eventual, am putea să adresăm câteva întrebări comisiei fără a pune sub semnul întrebării textul ca atare, ci doar pentru a înțelege mai bine de ce s-au luat anumite decizii pe anumite puncte. Dar, având în vedere că nu avem acum detaliul acestor acte delegate, nu știu dacă e cazul să avem o discuție tehnică pe acest act delegat. Am putea eventual să avem la momentul potrivit o discuție mai aprofundată împreună cu, cu Comisia. În orice caz, apelul nostru este pentru a vota în mod favorabil acest act delegat. Okay. I would thank you. Doamna președinte, da? Mulțumesc foarte mult și aș vrea să amintesc faptul că tocmai pentru că e complicat, și tocmai pentru că e o muncă imensă depusă de raportorii din umbră, tocmai de aceea vrem ca întreaga comisie să poată să înțeleagă despre ce este vorba. Știu, știu. Eu asta speram astăzi, că și comisia să fie azi în măsură să vină cu o prezentare, să, să, măcar așa de bază, a muncii depuse. Uh, să știm, nu? Că doar asta e scopul, să simplificăm lucrurile în domeniul comercial. Um, Mulțumesc, doamna președinte. Și eu salut modernizarea acestui cod, cu atât mai mult cu cât va avea o eficiență sporită. Obiectivul este să simplificăm, nu? Și am îngrijorări, sincer, pentru că, acum, de ce acum avem uh, un act delegat de 200 de pagini, plus anexe, plus și s-a trimis acest document în mijlocul, în verii, uh, cu un termen foarte strâns. Sincer, e greu de înțeles acest lucru. E foarte greu de înțeles deja documentul ca atare. Și poate că, nu știu, nu transmite neapărat un mesaj foarte bun către noi, către uh, Parlament, pentru că noi trebuie să fim măsură să înțelegem elementele cheie ale unei astfel de piese legislative. Și păcat, e păcat, exprim acest regret față de comisie, pentru că e ca și cum comisia ar avea așa un fel de... Uh, mână liberă pe subiect. Și am îngrijorări, de asemenea, și în ceea ce privește modificarea actului delegat, care mie mi se pare a fi o modificare destul de substanțială și care va avea un impact asupra industriei, asupra consumatorilor. Și aș fi vrut să fi obținut mai multe informații, tocmai pentru a înțelege justificarea de ce a fost nevoie de astfel de modificări. Și apoi, în ceea ce privește, spre exemplu, declarația vamală, da, pentru uh, taxare și impozitare, ce se va întâmpla? Dacă un obiect sau un, o marfă are o valoare mai mică de, 200, de 22 de euro, ce se va întâmpla? Uh, există modificări, Comisia a modificat acest formular, există niște restricții și asta s-ar putea să pună probleme operatorilor. Deci industria, serviciile de curierat și așa mai departe vor fi reacții în lanț, în cascadă. Dacă acest act delegat va fi adoptat așa cum e, uh, sunt 17 milioane de declarații vamale în fiecare an Multe dintre ele se referă la sume mai mici de 22 de euro și autoritățile vamale vor trebui să aibă mult mai mult personal la dispoziție pentru a face fața acestor 17 noi milioane de uh, declarații vamale uh, astfel modificate. Ceea ce va pune probleme statelor membre, ceea ce nu e logic, nu e logic. De ce? De ce s-a schimbat pragul acolo? Și, sincer, am o, uh, niște întrebări pe acest punct. De ce nu există egalitate de tratament între diferiți operatori? De ce s-a făcut această modificare? De ce Comisia își dorește să complice lucrurile? Pentru că, sincer, e mai complicat decât era înainte. Și, în al treilea rând, mie mi se pare că e și o chestiune politică cheie. De ce actul acesta delegat? În așa, în toiu verii, când ar fi putut să ne trimite la un alt moment ca să putem avea o dezbatere aprofundată. Acum, în ceea ce privește descrierea bunurilor și a mărfurilor, Iată că acum se cere un cod cu șase cifre pentru a înlocui sistemul actual de descriere a, a, a bunurilor și a țării de origine și așa mai departe. Sistemul deocamdată pare să funcționeze bine și s-ar putea să uh, se schimbe și sistemul de tarificare. Nu știu dacă e necesar. Lucru care va duce de altfel la costuri semnificative. Semnificative pentru cine? Pentru operatorii comerciali, pentru consumatori și nu știu unde e beneficiul. S-ar putea ca lucrurile să se complice și mai mult și mi se pare chiar tocmai contrar eforturilor noastre de a modifica sistemul de impozitare, sistemul uh, de a simplifica lucrurile. Nu știu dacă ne și le aliniem pe standardele OMC. Așa că întrebarea mea către comisie este următoarea. Cum anume, în ce fel acest lucru va simplifica viața consumatorilor, a operatorilor și autorităților vamale? Și de ce n-am fi putut noi să fi avut o dezbatere substanțială la nivel politic pe acest uh, subiect înainte? Mulțumesc! Kaya Kallas. Yes, thank you. Uh, <clears throat> Doamna uh, da, mulțumesc. Am întrebări care se leagă mai curând de punerea în aplicare, pentru că statele membre vor trebui să adopte uh, liniile directoare și să uh, ajusteze legislația națională pentru a implementa acest act delegat. Deci, Comisia Europeană a evaluat care sunt pașii și măsurile pe care trebuie să le ia statele membre ca să pună în aplicare și perioada de punere în aplicare este suficientă pentru a se transpune în mod corect în uh, legislațiile naționale actele delegate? Și în același timp, când actul delegat intră în uh, vigoare, se pune întrebarea dacă este suficient de flexibil dacă vedem că aceste acte delegate nu sunt suficient uh, de bune ca să funcționeze în practică. Am să iau o a doua rundă de vorbitor, doamna Grapini. Mulțumesc mult, doamna președintă. Recunosc că uh, Uh, trebuie să vă dau dreptate ați început cu nedumerirea de ce așa de sumar ne este prezentat. eu vin și cu altă întrebare sigur nu eram în treisprezece octombrie două mii treisprezece uh, nu eram în două mii treisprezece când s a adoptat codul vamal uh, ați explicat că se aplică de la unu mai două mii șaisprezece mai sunt șapte luni. eu nu pot să nu pun o întrebare timp de doi ani nu a fost timp să emiteți acel act uh, delegat să putem să l dezbatem doi ani acum mai avem șapte luni până la punerea lui în aplicare. este important ca acest act delegat să fie cunoscut nu numai de administrațiile din cele douăzeci și opt de țări ci de operatorii economici. eu vreau să vă spun că mă duc în țara mea și adeseori, uh, adeseori și cel mai frecvent suntem blamați europarlamentarii ce faceți acolo habar nu aveți uh, nu știți să ne informați. operatorii economici trebuie să aibă timp și ei să, fie, să se informeze să își pregătească personalul care completează declarațiile vamale care se ocupă de, de vamă. Uh, apoi nu pot să nu pun întrebarea că ne ați spus foarte sumar aici că obiectivul a fost simplificarea comerțului uh, și să faceți un balans cu protecția consumatorului. mie nu mi a fost foarte clar cum puteți să protejați nu numai consumatorii dar să protejăm și acest uh, comerț uh, uh, corect legal pentru că nu știu cum se vor verifica autenticitatea declarațiilor vamale prețul dacă este adevărat contrafacerea țara de origine cum nu știu nu, nu, nu ne ați lămurit sau nu ați spus nimic sau nu știu cum e prevăzut sigur că trebuie să protecția datelor este un lucru foarte mult discutat la noi ne ați spus foarte simplu să stăm liniștiți că o să cereți doar datele care trebuie. păi cine stabilește care date trebuie? adică eu cred că trebuie aici o de, trebuia nu știu dacă mai este timp o dezbatere extrem de largă pentru că a modifica un cod vamal pentru douăzeci și opt de țări uh, cred că nu trebuie să dea peste cap uh, uh, ordinea care acum să facă mai multă dezordine ci să aducă cu adevărat simplificare și asta înseamnă costuri mai puține la operatorii economici implicit la consumatori siguranța producătorilor și această concurență corectă în piața internă pentru că eu am condus un patronat în textile și cincisprezece ani în țara mea și am văzut ce nenorociri sunt cu intrări cu documente documente false cu cantități false cu uh, inscripționări false cu branduri false cu uh, tot ce vreți uh, triplă evaziune fiscală. ori sigur ținta codului vamal nu este numai totuși să simplificăm trebuie să asigurăm un comerț echitabil etic corect în piața internă a uniunii europene. deci într un cuvânt eu sunt total nelămurită cum putem în șapte luni care au mai rămas până la aplicare să avem și o armonizare a punctelor de vedere am văzut și alți colegi care uh, susțin că uh, dezbaterea de fapt nu prea a avut loc și al doilea cum putem să adoptăm ați mai vorbit de un act de punere în practică avem un cod vamal avem un act delegat și mai avem și un act de punere în practică cel puțin așa am înțeles eu din prezentarea dumneavoastră. Păi, eu am uh, trăit situația când și poate și alți colegi în țările lor când uh, ultimul act modifică uh, sensul primului adică să nu ne trezim că un act de punere în practică de exemplu modifică conținutul de fond al codului vamal pe care îl știm și l ați aprobat în parlament în. două mii treisprezece deci sunt extrem de multe lucruri și timpul este foarte scurt și eu cred că va la aplicare vor fi foarte multe probleme dacă rămân așa nelămurite cum sunt acum. mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, avem puterea să cerem un termen mai lung dacă considerăm că este nevoie de acest timp. Asta în primul rând. În al doilea rând, știam uh, în 2013 că este nevoie de reformă. Am discutat acest lucru în comisie și eu cred că uh, ne-am legat și de partea de digitalizare toate aceste lucruri sunt importante, e clar pentru noi, încercăm să facem sistemele mai eficiente, dar în momentul în care toate statele membre sunt uh, în stadiu actualizat, atunci poate că uh, lucrurile funcționează ușor, dar nu toate statele membre sunt la același nivel digital și ne punem întrebarea dacă sistemele, toate sistemele sunt interoperative. Sunt o serie de chestiuni care trebuie clarificate și mai sunt unele chestiuni care apar în actul delegat. Dar nu cred că vă aflați aici ca să comentați aceste lucruri, dar dacă puteți, ne-ar putea, ne putea fi utile în dezbatere Uh, pentru că codul VAMAL s-a adoptat prin consens, statele membre au căzut de acord, dar este o construcție complexă, nu este un subiect facil și se leagă și de venituri, de cum combatem frauda, cum asigurăm uh, autenticitatea pentru consumatori. Sunt chestiuni extrem, extrem de importante și eu zic că este bine să avem mai multe informații. Vrem să mulțumim Comisiei pentru prezentare și văd că mai sunt întrebări. Mie mi se pare, spune doamna președinte, că s-au făcut multe și mulțumim foarte mult pentru munca depusă, mai ales de domnul Chauvin dar suntem într-o poziție dificilă, pentru că uh, știm că termenul de punere în aplicare din 2016 este foarte scurt și sunt o serie de chestiuni uh, rămase deschise, o serie de întrebări. și posibilitatea de a intra în detaliu pe aceste întrebări trebuie lăsată deschisă Parlamentului, pentru că Parlamentul poate să aibă impact și asupra legislației secundare. Modificarea codului VAMAL vrea să aducă îmbunătățiri și simplificări și să modernizeze sistemul, să dea autorităților vamale posibilitatea de a conlucra mai ușor cu cei din sfera comerțului. Și exact în începutul comunicării Comisiei privind piața digitală unică se vorbește despre aceste lucruri, despre eficiență, modernizare și așa mai departe și uh, reducerea poverilor nenecesare. Având în vedere că acest document a fost trimis în 21 august Parlamentului, eu pot să vă spun că de atunci uh, am întâlnit uh, actori foarte serioși din partea operatorilor economici care spun că acest uh, act delegat o să ducă nu doar la o mai mare povară administrativă, ci și la cheltuieli suplimentare. Uh, Uh, organizații precum Express Delivery Service și alte organizații care chiar s-au adresat în scris membrilor. Și ce facem? Adăugăm costuri suplimentare pe umerii sectorului economic exact atunci când vorbim despre simplificare și încercăm să scoatem toate măsurile nenecesare. mi-ar plăcea o prezentare din partea Comisiei care să ne arate unde este simplificarea și care sunt elementele care se scot pentru că sunt nenecesare. Mai ales chestiuni care se leagă de analiza poverilor suplimentare ca să înțelegem poate poverile acestea se leagă de digitalizare, dar din 12 puncte înțeleg că sunt 40 de puncte, de, de tipuri de informație care trebuie colectate. Codul cu șase cifre, care ar putea să coste și el niște bani și să ducă la povară suplimentară și orice persoană care acționează în numele unui ofițer vamal are nevoie de um, procură de mandat legal pentru a face acest lucru. Deci uh, autoritățile locale, poșta, cine, cine sunt acești reprezentanți care ar putea acționa în locul autorităților vamale. și uh, ar însemna să se completeze declarații suplimentare față de ce este necesar să se completeze astăzi. Deci, înainte de a lua o decizie, eu cel puțin aș vrea niște răspunsuri la aceste întrebări. Să-mi spună Comisia foarte clar care sunt punctele pozitive. Și presupun că și comisarul vrea să spun același lucru. Pentru că nu vrea nici el să-i se reproșeze că vine să pună poveri suplimentare. Would you like to come back in? Doriți să reacționați? Da, bineînțeles. Îmi cer scuze dacă nu am uh, dat suficiente detalii în prezentarea mea. N-am vrut însă să abuzez de timpul dumneavoastră și am încercat să explic în 5 minute, în, în, în câteva minute. Înțeleg foarte bine dubiile dumneavoastră, pentru că este adevărat că principalul nostru obiectiv uh, cu acest act legislativ, de fapt, se leagă de întregul pachet. Actul delegat face parte din pachetul de reformă. Obiectivul său este să faciliteze schimburile comerciale și să ducă la o mai mare simplificare, păstrând în același timp eficiența și apărând suficient interesele cetățenilor. Principalul instrument, așa cum spuneam deja, este colectarea de date în avans pentru a se face analize de risc așa încât să se poată lua decizii de control dinainte și răspundem, de fapt, la uh, solicitarea celor din domeniul comercial. Și, în același timp, prin acest sistem se pot uh, organiza mai bine resursele autorităților famale, dacă avem aceste uh, controle bazate pe analize de risc. și dacă se, țin, se orientează resursele autorităților vamale pe acele transporturi considerate de risc înalt. Una dintre principalele realizări ale acestui pachet privind codul vamal al Uniunii este că există o abordare armonizată în adevăratul sens al cuvântului, adică se asigură un, nivel, un teren egal de joc pentru toate statele membre, pentru comerțul din toate statele membre. Și poate că m-am exprimat eu prea repede, pentru că autoritățile vamale vor avea la dispoziție aceleași sisteme IT, vor avea aceeași abordare în ceea ce privește deciziile de autorizare în baza acelor, acelorași date. Deciziile vor fi la fel, vor fi asemănătoare și tratamentul va fi egal în toate statele membre și nu Uh, vreau să spun că statele membre ar fi făcut de capul lor înainte în mod deliberat, dar sunt, uh, prin această legislație, se pun la punct sisteme armonizate care se pot aplica mai bine pentru că se bazează pe aceleași cerințe legislative. Și în, așa, în acest fel ne asigurăm că se iau decizii mai eficient deciziile de autorizare sau de control vor fi mai eficiente și armonizate. A mai fost și întrebarea legată de cum se asigură Comisia că statele membre vor reuși să țină pasul și vor avea puse la punct sistemele relevante Există un plan strategic multianual uh, cu toate proiectele de sisteme IT care deja se aplică, este gestionat de comisie uh, și aplicat în statele membre de câțiva ani încoace pentru a ne asigura că există uh, se, se fac eforturi în aceeași direcție de către toată lumea. În cadrul codului vamal al Uniunii, Comisia a adoptat și un regulament, regulamentul privind uh, programul de lucru uh, pentru codul vamal al Uniunii, unde se spune uh, că acest program de lucru privește toate sistemele colegii împreună cu statele membre au început procesul de modernizare ca să se asigure că se respectă termenele, pentru că termenele pentru diversele sisteme IT sunt stabilite în acest program de lucru, nu sunt stabilite în cod propriu-zis, pentru că toată lumea și-a dat seama că ar fi periculos să stabilești termene uh, Uh, legate, implementarea sistemelor IT în codul VAMAL. Pentru că este vorba de un proces costisitor, dar și despre sisteme care evoluează în permanență, care trebuie updatate, implică o serie de costuri și de aceea sunt stabilite termenele concrete în acest program de lucru pentru codul vamal al Uniunii. Sunt niște repere stabilite pentru a se finaliza sistemele și toate etapele acestui proces sunt stabilite în programul de lucru. Conform acestui program, ultimul sistem Uh, va fi funcțional la, la sfârșitul anului 2020. și este o combinație de sisteme, pentru că sunt sistemele Uniunii și sistemele de la nivel național care trebuie dezvoltate în toate cele 28 de state membre pentru unele dintre prevederi și este uh, activ un mic grup de proiect uh, implicat în toate statele membre care urmărește evoluția acestor sisteme și se asigură că toată lumea merge în direcția potrivită, în aceeași direcție și că toată lumea o să fie gata la un anumit moment dat. Um, thank you for that. Um... Mulțumesc. Știu că și pentru dumneavoastră la comisie sunt lucruri noi, dar ne-ați dat explicații foarte utile, care ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Cred că ar fi foarte util dacă unele dintre lucrurile pe care le-ați spus astăzi să ne fie transmise și în scris. Ca să putem și noi să explicăm de ce încercăm să simplificăm lucrurile. Unele dintre și unele dintre întrebările puse de acolo interesați uh, um, cred că trebuie detaliate. Nu știu dacă o să avem timp în octombrie. Vom discuta de seara cu coordonatorii ce dorim să facem cu acest uh, act delegat. Știu că nu e simplu. Încă o dată mulțumesc mult colegilor uh, care s-au implicat. Cred că Există un motiv pentru care Parlamentul are dreptul să uh, spună că dorește să uh, ca procesul să, să fie suspendat ca să avem timp să discutăm în aceste lucruri. Deci, dacă nu aveți obiecții, v-aș ruga ca ceea ce ne-ați spus astăzi verbal să ne trimiteți și în scris. Astfel veți putea răspunde la unele dintre aceste întrebări foarte specifice în legătură cu codurile cu șase cifre sau uh, operatorii poștali și așa mai departe. Da, întrebările doamnei Cras în legătură cu punerea în aplicare și așa mai departe. Deci cred că ar fi foarte util acest lucru și um, va fi foarte util să avem înscris aceste lucruri ca să putem să luăm o decizie. Mulțumesc! Mulțumesc lui Ildiko că a venit mai devreme și că a așteptat să termine prezentarea precedentă. Deci următorul punct de pe ordine de zi, punctul 7, este avizul lui Ildico Galpelci privind semestrul european pentru coordonarea politicilor economice și până în aplicarea priorităților pe 2015. Mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut pentru acest raport și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Discuția de astăzi și votul de mâine uh, reprezintă sfârșitul pentru acest dosar. Deci vom putea pune capăt acestui dosar în urmea discuției de astăzi și a votului de mâine. Suntem obișnuiți în astfel de dosare să lucrăm foarte repede. Uh, Ehm, așa s-a întâmplat și de această dată, deci agenda a fost foarte încărcată, dar am reușit să respectăm termenele. Aș dori să vorbesc astăzi despre amendamente și amendamentele de compromis, pentru că despre priorități am tot vorbit, am proiect despre proiectul de aviz în sine, așa că nu doresc să mă repet astăzi. S-au depus 54 de amendamente. Acestea Uh, și am putut să definim șase amendamente de compromis care completează, după părerea mea, bine proiectul de aviz și reprezintă, deci, uh, un plus, uh, o plus valoare reală la textul inițial. Deci mă bucur foarte mult să pot sprijini majoritatea compromisurilor. Dar recomandările specifice pe țări pun încă probleme anumitor colegi. Este evident acest lucru și citind aceste amendamente de, și amendamente de compromis, observăm că în ceea ce privește aplicarea regulilor și uh, um, stângerea de date statistice uh, și faptul că um, se cer din ce în ce mai multe statistici uh, pun probleme. Și uh, acest lucru arată că nu suntem capabili să exploatăm 100% potențialul de creștere economică. În ceea ce privește posibilitățile de finanțare, și aceasta este o problemă identificată, mai ales pentru IMM-uri. Și eu mă gândesc la un sistem de ansamblu, um, ceva mai complex. Nu mă gândesc aici doar la investițiile private, Uh, IMM-urile pot fi finanțate în diferite feluri. Din păcate, nu am putut uh, accepta toate amendamentele colegilor pe acest subiect. Um, am vorbit despre uh, potențialul cheie și unii colegi au avut obiecții la acest mod de a gândi piața serviciilor, dar nu voi reveni astăzi la această dezbatere. În dezbaterile precedente am, a devenit clar că nu putem ameliora lucrurile dacă lucrăm în mod precipitat, dacă ne grăbim, nu putem obține niciun rezultat pozitiv. Aș dori să subliniez câteva amendamente acum. De ce? Pentru că vor avea consecințe majore asupra potențialului economic, sau vor modifica viziunea noastră privind economia. M-am mm, adresat domnului Rosetti de la Econ și ne-am pus de acord între noi să ne concentrăm mai ales pe compromisurile eh, care sunt de resortul de competență a comisiei noastre, IMCO. Deci anumite amendamente nu au fost, nu se regăsesc în compromisuri pentru că din punct de vedere tematic nu se încadrau. Așa că, din păcate, nu voi putea sprijini aceste amendamente, voi vota împotriva lor. În mare, doamnă președinte, nu am impresia că există întrebări la care nu s-a răspuns. Doresc doar să mulțumesc raportorilor din umbră pentru excelenta cooperare și, bineînțeles, vă voi răspunde la observații sau întrebări acum, înainte de votul de mâine dimineață. Mulțumesc, doamna președinte! Excellent, thank you. Perfect, mulțumesc. Sergio, Sergio Gutierrez. Mulțumesc, doamna președinte, și eu doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut și pentru dorința să de a se ajunge la un acord pentru deschiderea um, la dialog. Um, am uh, lucrat foarte bine, atât uh, la întâlniri cât și uh, prin e-mail. Am ajuns la un acord între doamna raportor și practic toți raportorii din umbră. Deci rezultatul este un raport bun și e adevărat că e vorba de un uh, raport care este de resursul Comisiei Econ, deci trebuie să ne adaptăm amendamentele în funcție de uh, această condiție. Deci nu putem să spunem, însă nu putem accepta că piața internă este uh, Uh, ceva secundar față de guvernanța economică. Noi, comisia noastră, uh, este una foarte specializată uh, și trebuie să... Este important ca directivele privind piața internă să fie puse în aplicare sau privind piața numerică digitală. De ce să se considere că toate aceste lucruri să fie secundare? Pe mine mă deranjează acest lucru. E adevărat că cea mai bună modalitate de a lupta împotriva acestor tendințe este ca um, avizul nostru să fie sprijinit de o mare majoritate în comisia noastră și apoi, ca și raportul de la Econ, să fie sprijinită de o majoritate largă. Și aici cred că am căzut de acord în legătură cu elementele cheie și un lucru important este faptul că nu am copiat pur și simplu ceea ce s-a spus până acum. Am încercat să vedem de asemenea și noutățile care au fost introduse față de propunerea comisiei și cred că am făcut un raport destul de actualizat, unul de valoare, un raport foarte puternic, în așa fel încât să reiasă foarte clar care este opinia comisiei noastre uh, în ceea ce privește întregul uh, pachet al semestrului european. Și cred eu că trebuie să ținem seama de asemenea și de dezbaterea pe care o vom avea acum împreună cu doamna raportor și să subliniem două lucruri. Directiva pentru servicii. Sunt de acord cu doamna raportor și anume că nu putem să deschidem încă o dată, să redeschidem această dezbatere pe marginea directivei, pentru că nu e foarte clar în momentul de față care este poziția statelor membre, deja și Parlamentul este fragmentat și nu de asta vorbim noi acum, ci de fapt spunem că această directivă a serviciilor, în ceea ce privește serviciile uh, natură profesionistă, se, impl- se implementează în mod uh, foarte diferit. Nu există o adevărată evaluare a felului în care se aplică în statele membre și acest lucru aduce cu sine faptul că această directivă a serviciilor nu a pus capăt fragmentării, ci, dincolo de fragmentarea existentă, observăm că există și o inegalitate în momentul de față în diferitele state membre în materie de drepturi și îndatoriri în ceea ce privește uh, implementarea acestei directive. Deci nu vrem să rediscutăm directiva, ci ceea ce ne dorim este, la câțiva ani după intrarea în vigoare a acestei directive, să o evaluăm, să vedem cum anume aceasta se aplică în realitate. Și asta, cred eu, din păcate, nu reiese foarte clar. De aceea ar fi necesar ca, la final, de fapt, Comisia Europeană să vină cu niște recomandări specifice pe, pe țară și în acest sens să analizeze cu o lupă felul în care s-a implementat directiva. Deci, în acest sens merge directiva noastră numărul 48. Și v-aș ruga să o susțineți în așa fel încât să obținem o îmbunătățire a felului în care se implementează această directivă a serviciilor. Și un al doilea aspect se referă la fiscalitate. E adevărat că aici e vorba de un amendament destul de complicat în ceea ce privește competențele care se suprapun și cu Comisia Econ, care are un aviz. Și e clar că ultimul cuvânt de spus îl are Comisia Econ, dar cred eu că, în momentul de față, statele membre au nevoie de oarecare marjă pentru a aparia pe investiții, investiții suplimentare în piața unică digitală, pentru a reduce uh, anumite taxe, pentru a avea anumite infrastructuri, infrastructuri necesare. Și noi asta cerem. Cerem să se obțină aceste lucruri și asta se poate face doar dacă acordăm statelor membre oarecare marjă de flexibilitate, o marjă suplimentară, în așa fel încât să aibă niște investiții țintite în așa fel încât aceasta să ducă la o sporire a competitivității și, e clar, și o sporire a eficacității în piața unică internă. E nevoie de astfel de investiții suplimentare, de aceea trebuie să pariem pe o piață unică internă puternică. Deci, în ceea ce privește aceste două uh, amendamente, poate că mai sunt niște aspecte ce ar putea fi cizelate, dar în orice caz, uh, în ceea ce privește restul uh, raportului, uh, uh, nu putem decât să o felicităm pe doamna raportor și să mulțumim încă o dată pentru înțelegere vis-a-vis -vis de acele două amendamente ale noastre. Mulțumesc! Okay, for the ECR, the shadows actually Și acum, uh, uh, de la ECR, raportul din umbră e pe drum. De la Liberali este cineva? O așteptăm pe Caia. Dorești să iei cuvântul? Ok, dăm cuvântul lui Caia sau poate Denis, um, în timp ce așteptăm pe Caia să se așeze. Mulțumesc! Doresc să mulțumesc doamnei raportor. Subiectul este unul dificil pentru grupul meu, pentru că revenim la preocupările noastre legate de dimensiunea socială a pieței interne, dar mai ales în ceea ce privește dimensiunea socială a semestrului european și a recomandărilor specifice pe țări. Eu întotdeauna am încercat să fac o separare între cele două aspecte, pentru că în ceea ce privește piața internă, punerea în aplicare a deciziilor noastre este esențială pentru buna funcționare a pieței interne. Așa că eu de obicei sprijin propunerile uh, care au obiectivul de a consolida procedurile, de a ne asigura că legislația existentă este cu adevărat uh, aplicată eficient. Dar a face acest lucru prin semestrul european, cred că mă înțelegeți că mi-este aproape <laughs> imposibil să apăr această poziție la GUE-NGL. Acestea fiind spuse, sunt destul de mulțumit de o serie de amendamente de compromis deci pe care grupul meu le poate sprijini. Dar am o solicitare și mă bucur că doamna raportor a spus că este deschisă mm, să primească propunere până diseară, pentru că eu am făcut o propunere în weekend prin e-mail în legătură cu un amendament crucial pentru grupul meu. E vorba de amendamentul 14. Nu cerem prea multe. Facem doar referire la Carta UE privind drepturile fundamentale, care ar trebui să ne ghideze pe toți și la respectarea Cartei Sociale Europene în măsura în care statele membre au acceptat-o. Deci nu spunem nimic decât care este situația juridică în care ne aflăm. Doamna raportor nu a inclus niciunul dintre aceste elemente în amendamentele de compromis, așa cum am cerut eu, dar pe lista de vot a pus chiar un minus în dreptul acestor amendamente. Deci, comisia noastră se exprimă împotriva obligațiilor pe care ni le-am asumat, pe care și le-au asumat statele membre? Îmi pare tare rău și de aceea atitudinea mea în față de acest raport este mult mai negativă decât ar fi fost. Trebuie să votez, voi vota împotriva uh, raportului dacă nu se face nimic pentru a ni se da satisfacție în legătură cu aceste aspecte. Mulțumesc! Thank you very much. Sometimes there are... Mulțumesc foarte mult. Adevărat că de multe ori, uh, anumite amendamente nu se votează, nu pentru că lumea nu ar fi neapărat de acord cu ele, ci pentru că, de multe ori, nu țin de competența comisiei noastre de a sublinia aspectul respectiv. Și da, poate că o să avem acum o explicație mai uh, detaliată în ceea ce privește amendamentul 14 și uh, punctul de vedere al comisiei noastre comparativ cu cel al altor comisii. Pentru că uh, îmi lipsește mereu îmi lipsește totdeauna felul în care vota domnul Morez. Bun, acum, doamna, uh, acum Caia, te rog. Da, mulțumesc. În numele colegului vreau să îmi cer scuze pentru că e uh, pur și simplu un trafic și m-a rugat pe mine să citesc declarația sa Uh, referitor la acest raport. Mai întâi, dorește să mulțumesc raportoarei pentru munca excelentă și să mulțumesc și pentru faptul că s-au inclus prioritățile alte în amendamentele de compromis. Noi sprijinim amendamentele de compromis așa cum au fost ele prezentate de către raportor, dar ALDE de asemenea își dorește să examineze și lista de voturi uh, separate și Antonius dorește să sublinieze faptul că implementarea legislației actuale pe piața unică în semestrul european este o prioritate și Comisia trebuie să se asigure că statele membre chiar și implementează legislația adoptată la nivel european în ceea ce urește piața internă și că o aplică pe deplin în uh, transportul, energie, piața uh, serviciilor și dacă e nevoie, atunci Comisia poate să utilizeze procedurile de infracțiuni în momentul în care uh, se constată o implementare uh, parțială a acestor prevederi în materie de produse, servicii și uh, pe piața muncii, prevederi legate de piața muncii în statele membre. Apoi, e vorba și de digitalizarea sectoarelor publice și, în acest sens, este foarte important să ne asigurăm că serviciile publice sunt capabile să coopereze și la nivel transfrontalier și în final, Antonius e de părere că trebuie să oferim uh, uh, parlamentelor naționale posibilitatea de a avea un cuvânt de spus, pentru că acest lucru va duce la o ușurare a felului în care se și implementează această legislație. Cam atât. Mulțumesc. Thank you. Ulrike Trevetsius. Mulțumesc acum Ulrica. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportoarei pentru un raport foarte bun. Uh, propunerile de compromis în ceea ce privește semestrul european pentru politicile economice uh, sunt acceptabile, dar sunt și deficituri o problemă este, de exemplu, uh, solicitarea repetată de um, creștere a bugetului pentru sprijinirea IMM-urilor. Punctul 5. Se dorește în mod clar să existe mai multe canale publice uh, pentru că uh, sunt uh, supra-solicitate mm, canalele băncilor private de finanțare și se dorește să se pună la dispoziție noi fonduri europene. Sunt și alte propuneri care să ducă la o mai, multă, la o mai mare centralizare și acestea nu sunt acceptabile pentru noi trebuie să rămânem la conceptul uh, propriei răspunderi și uh, statele care au legislație mai bună sau mai puțin bună trebuie să poarte răspunderea pentru legislația lor. Pe mine mă interesează foarte tare um, autonomia sistemelor de învățământ, uh, nivelul de uh, educație care este asociat cu universitățile germane este tot mai slab. Și pentru a avea un sistem uh, dual, de educație duală în Germania, zic eu că merită să ne luptăm și de aceea vă rog să fiți de acord cu amendamentul meu 26. Uh, vă, vă, Microfon, vă rugăm. Silă. Mulțumesc, doamnei raportor. Uh, aș dori să spun că, după părerea mea, textul acesta este unul foarte important, pentru că semestrul european e totuși un jalon care a fost utilizat pentru a construi Europa, ca urmare a crizei în care ne-am aflat și din care încă n-am ieșit. Iar rolul comisiei noastre este tocmai de a veni, de a fi acel complement față de uh, economia reală, de realitatea întreprinderilor, în așa fel încât uh, pentru că de multe ori semestrul european e perceput de către alegători, de către cetățeni, așa ca un fel de uh, concept teoretic, cu cifre, cu Uh, dar ei nu-l înțeleg foarte bine. De aceea cred eu că acest concept, așa cum a fost el definit în raport, este unul foarte bun. Uh, amendamentele de compromis sunt bune pentru că enumeră anumite lucruri. E clar, prelungesc textul, dar mie mi se pare că merge în direcția potrivită. Și este important să vorbim de creștere, de creare de locuri de muncă, de economie reală, să vorbim și despre lipsa de investiții, deficitul acesta investițional peste tot în Europa, investiții publice și private, însă, în schimb, cred eu că n-ar trebui să mergem prea departe și anume să punem în acest text absolut tot și absolut orice. Eu sunt de acord cu ce spunea doamna președinte Adinau și anume că de fapt, Comisia IMCO, cu caracteristicile sale, trebuie să aducă o semnificație. Și mă gândesc și la cele spuse de colegi. Adevărat că e ultima sută de metri și ne-am dorit să avansăm și am putea eventual să regretăm anumite lucruri, că anumite amendamente n-au fost preluate, n-au fost integrate într-un amend de compromis. Da, dar Comisia INCO trebuie să fie o comisie unită în mesajul pe care vrem să-l transmitem atât astăzi cât și pentru viitor, în așa fel încât, în mod permanent, să fim considerați ca un element, ca o verigă importantă în acest proces de semestru european. Mai sunt și alte comisii europene care se referă la macroeconomie. Noi însă facem microeconomie, și anume realitate, creare de locuri de muncă. Asta e problema numărul unu a Europei. De aceea susțin acest text cu aceste amendamente de compromis și cu arhitectura sa actuală. Andreas Schwab. Andreas Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă aliez celor spuse de colegul Rochefort adineauri. Și eu cred că semestrul european are o funcție importantă pentru dezvoltarea în continuare a Uniunii în general și rolul pe care îl joacă IMCO aici în uh, Parlament, din păcate, este subestimat. Am văzut acest lucru și în fracțiunea mea se întâmplă la fel. Uh, înțeleg că criteriile macroeconomice trebuie să joace un rol, dar acest discurs uh, pe care îl ținem statelor membre trebuie să aibă în vedere faptul că ele sunt cele care decid Însă implementarea legislației europene uh, are un impact mult mai amplu și sper că doamna Gebhardt și și eu, în facțiunea mea, putem să obținem o majoritate. Și nu trebuie să ne mulțumim doar cu acest takes note, Parlamentul ia notă ci să apară elementele importante din uh, semestrul european. Evelyn Gebhardt. Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön. Mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse. Este extrem de important acest subiect și tot timpul avem în Parlament aici uh, dificultăți să obținem acordul fracțiunilor uh, de importanță majoră și de aceea trebuie să ne luptăm de fiecare dată și în conferința președințelor va um, uh, trebui, va trebui să menționăm acest lucru, să arătăm clar că și ei trebuie să perceapă la justa valoare aceste chestiuni și și în fracțiunea mea am să îmi dau toată silința să primim sprijin pentru acest document. Okay, I'd just like to just having listened. Doamna președinte, bun. După ce am ascultat dezbaterea, aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru munca depusă pe acest uh, subiect și m-aș fi referit uh, la punctul acela referitor la directiva serviciilor. Dacă redezbatem din nou uh, această directivă, nu e neapărat o abordare pe care eu aș fi susținut-o. O mai bună implementare și o monitorizare a felului în care aceasta se aplică în cele 28 de state membre, da, iată o abordare pe care o susțin. Și doamna Caras și doamna Gebhardt prin raportul lor de inițiativă, care ne va, uh, care, uh, a cărui primă versiune tocmai ne-a parvenit, subliniază în mod foarte clar acest lucru. E vorba de articolul 20 și principiul de nediscriminare. Avem uh, directiva serviciilor, care reprezintă un volum imens de muncă și trebuie să punem accentul pe o mai bună implementare a acestui text. Dar aș dori să spun doamnei raportor că nu e acum momentul să rescriem și să redezbatem această directivă ci să profităm de semestrul european pentru a ne asigura că această directivă este concret aplicată. Mulțumesc foarte mult. Cer cuvântul acum la final, doamnă raportor. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte în mod foarte clar, dezbaterile sunt destul de aprinse, pentru că tema nu este una simplă și amendamentele de compromis de asemenea au fost greu de obținut. Încercăm mereu să obținem cât mai mult în aceste avize, mult mai mult decât în principiu am putea obține, încercăm să depășim limitele și să abordăm și anumite subiecte care nu fac neapărat obiectul propriu-zis al avizului. În momentul în care am început să redactez textul, aveam un obiectiv – și anume repartizarea de competențe. În cadrul competențelor noastre insistăm pe lucrările IMCO și sunt de acord cu doamna Gebhardt. Și într-adevăr, astăzi este foarte important să înregistrăm progrese pe competențele noastre propozise. Integrarea unei carte sociale aici va face în așa fel încât mesajul nostru va fi diluat, va dilua proiectul de aviz, așa că înțeleg dorința colegilor care și-ar dori să preluăm și elementul acesta și pe celălalt și încă unul și încă altul, dar toate aceste aspecte de fapt, ne vor îndepărta de mesajul principal, de miezul nostru, al, miezul problemei de conținutul uh, ca atare al mesajului IMCO. Și cred eu că avizul, în versiunea sa actuală, este unul bun. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea sa și sunt convinsă că într-o bună zi o să avem ocazia să intrăm în, uh, mai în detaliu și să oglindim părerea tuturor. a, 14 Colegii mei au regretat faptul că nu pot să susțin amendamentul 14. Nu e că n-aș fi de acord cu uh, ceea ce scrie acolo conținutul, ci la aliniatul 2 aș dori tocmai să mă asigur că piața unică va fi și îmbunătățită și că va uh, deveni un adevărat pilon al semestrului european. Iar orice altă adăugire sau orice altă extindere a conținutului nu va duce decât la o diluare a tezei principale. De aceea, dragi colegi, sper că ați înțeles punctul meu de vedere și mesajul meu și sper că nu mi-o luați în nume de rău. Însă amendamentul acesta 14, sincer, nu, nu, nu se integrează în text din motivele pe care tocmai le-am evocat și contez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna președinte. So, thank you very much for that. And we are voting tomorrow. Mulțumesc foarte mult. E un text pe care îl vom vota mâine dimineață la ora 9 și jumătate. Dar nu uitați, ședința noastră de mâine nu are loc în această sală. Vom fi într-o altă sală de ședință, în clădirea Ian la 4Q1. Așa că vă rog să spuneți tuturor membrilor ca să nu cumva să existe confuzii. 4Q1. Deci, repet încă o dată, 4Q1. Thank you. Okay. Could somebody see if... Bun. Putem să vedem dacă sunt prezenți ceilalți coordonatori, să avem pe toți. Thank you. Mulțumesc. Ashley, Anna Maria, um,